există dezbaterea privind Eritrea, în special cazul lui Ambune Antonio și David Isaac. Au cuvântul în primul rând uh, autorii, prima fiind doamna Bodil Valero, un minut. Vă mulțumesc. Do- doresc să mă refer la cetățeanul suedez David Isaac, care este privat de uh, libertate fără un uh, proces în Eritrea. După uh, atacurile teroriste din 2001, nu a mai existat libertatea presei, um, jurnaliștii au fost aruncați în închisoare fără niciun fel de motiv și David Isaac a fost unul dintre, unul dintre aceștia. Încălcarea drepturilor uh, omului din Eritrea continuă în ciuda presiunilor exercitate de comunitatea internațională. În anul 2010 a fost publicat un raport care arăta că David Isaac a fost, era închis într-o celulă subterană uh, fără să aibă acces la apă, de exemplu, și uh, cel puțin din surse Uh, fiabil, am înțeles că era în continuare în viață. Reprezentanții regimului eritrean ne-au spus că niciodată nu se va bucura de dreptul uh, de a primi un proces în justiție pentru că împreună cu alți prizonieri amenința securitatea uh, statului Eritrea. Mulțumesc, doamna Soraya Post, un minut și jumătate are cuvântul. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Noi, grupul SND, avem uh, angajamentul de a lucra pentru respectarea tuturor drepturilor fundamentale ale omului. Acesta este și motivul pentru care am avut inițiativa acestei rezoluții. Constatăm o creștere a violențelor la adresa jurnaliștilor și activiștilor pentru democrație în lumea întreagă. Au trecut 16 ani. 16 ani de când David Isaac și alți jurnaliști și uh, activiști pro-democrație au fost uh, închiși. Domnul Isaac luptă pentru libertatea presei, însă pentru mulți oameni el e mai mult decât un jurnalist. Acasă, în Suedia, uh, ne e foarte dor de el, la fel și de ceilalți jurnaliști. Au trecut 16 ani și vrem să transmitem un mesaj guvernului eritrean. Lăsați-ne măcar să spunem asta. Lăsați-ne să avem acces la acești prizonieri. Și comisiei vrem să-i spunem, ascultați-ne. Parlamentul a repetat-o, a spus de multe ori că nu putem să colaborăm cu guvernul eritrean cât timp acesta nu respectă drepturile omului și cât timp nu îi eliberează pe David Isaac și pe alții. Însă, ă, Uniunea Europeană a aprobat 200 de milioane de, ajutor, de euro de ajutor pentru Eritrea. Noi uh, vedem, deci, că lucrurile continuă uh, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Acești bani trebuie utilizați pentru a se promova democrația și pentru a se apăra societatea civilă. Nu trebuie să ajungă în mâinile regimului. Și nu trebuie să uităm de domnul Isaac. Președinta o întrerupe pe vorbitoare. Nu trebuie să-i dezamăgim. Mulțumim. Ah. Mulțumesc. Următoarea autoare este doamna Wikström, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. David Isaac este un jurnalist um, eritrean și suedez care timp de 15 ani nu a avut dreptul la un avocat, a fost complet tăiat de familia sa, este prizonierul de conștiință singurul al Uniunii Europene și este David Isaac, după cum spuneam. El a demonstrat curaj extraordinar ca jurnalist, nu s-a gândit la riscul pe care și-l pe care îl asumă pentru că a vrut să spună adevărul. De fapt, arma lui era creionul, pixul cu care scria pentru că se lupta pentru libertatea de exprimare și acum se află în închisoare. Crimele împotriva umanității pe care le perpetuează Eritrea nu pot să fie continuate și este momentul ca guvernul suedez și Comisia Uniunii Europene să folosească în fine mijloacele care stau la dispoziție pentru ca să tragă la răspundere Eritrea. Trebuie să facem un, o interdicție de circulare pentru și călătorie pe Eritrea. Trebuie să nu mai uh, împovărăm co- uh, pe cetățeanul european care plătește impozite și pentru ca noi să trimitem fonduri acolo. Trebuie să luăm măsuri imediate pentru ca el să nu mai fie deținut acolo. pentru a putea apăra democrația și drepturile omului, uh, noi uh, trebuie să înțelegem că aceasta este sarcina noastră cea mai importantă în Uniunea Europeană și peste tot în lume. Și uh, putem de aceea să sperăm că vom dărâma aceste ziduri, că David Isaac o să poată să primească tratamentul pe care îl merită pentru că s-a luptat pentru democrație și merită de asemenea să fie nominalizat pentru premiul Saharov. Este acum responsabilitatea noastră să ne asigurăm că vocea noastră se va um, auzi pentru ca el să nu mai poate să nu mai trăiască în asemenea condiții. Doamna Wikström, aveți un cartonaș albastru din partea doamnei Ana Gomes. Îl acceptați? Da, vă rog, vă rog doamna Gomes, 30 de secunde. Dragă colegă, doamna Wikström, ați spus că David Isaac a fost singur, este singurul prizonier de conștiință a Europei. Știți că nu este adevărat ceea ce a spus, pentru că, de exemplu, în lângă Etiopia avem cetățeanul britanic etiopian Țige, care și el a fost um, uh, kidnapat și este de asemenea în închisoare. Indiferent cât de solidară mă simt cu dumneavoastră pe soarta lui David Isaac, nu este corect să spunem că este singurul prizonier de conștiință al Uniunii. Doamna Wikström, aveți 30 de secunde, spune președinta, pentru ca să răspundeți. Stimată colegă, eu nu cred că ar trebui să ne certăm pe așa ceva. David Isaac a fost peste 15 ani, aproape 16 ani prizonier de conștiință și dacă acum avem pe altcineva în plus lângă el, este foarte grav. Haideți să ne punem forțele împreună pentru ca să luptăm să eliberăm pe toți și dacă mai sunt și alții, nu este decât o dovadă că n-am făcut destul. Vă mulțumesc, spune președinta, iar următorul autor este domnul Charles Stanek și dă cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Ținând cont de uh, regimul brutal al președintelui din Eritrea și perspectiva uh, pe care o are Eritreea încă din la capătarea independenței în 1999, ne dăm seama care este contextul diplomatic. Însă astăzi ne centrăm pe două persoane, pe domnul Antonio și domnul Isaac. Primul a fost arestat în ultimul deceniu. Domnul Isaac este un jurnalist suedez, de asemenea întemnițat de 15 ani și care n-a fost văzut din 2005. Toate acestea din cauza uh, regimului totalitar de acolo, o adevărată dictatură uh, care guvernează Eritrea. Un regim uh, care a făcut ca mii de tineri să părăsească țara din cauza brutalității. Refugiații din întreaga lume care au venit din Eritrea uh, fac ca aceasta să fie a noua țară care generează refugiați la nivel global. Cifre impresionante pentru o populație totală de doar 6 milioane de locuitori. De aceea cer Comisiei și Parlamentului să se gândească la posibilitatea unor consultări în conformitate cu articolul respectiv de la acordul de la Cotonou. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Următoarea autoare este doamna Mare Cristin Vergia. Un minut, vă rog. Merci, mulțumesc, doamnă președinte. David Isaac este un simbol, jurnalist suedez eritrean, arestat în septembrie 2001 cu mulți alții în momentul în care această țară era cuprinsă de dictatură. În Eritrea nu mai există presă liberă din 2001 încoace. Abune Antonios, fost patriarh al Bisericii Ortodoxe, e un alt simbol. În 2006 a fost uh, arestat pentru că a refuzat să excomunice 3000 dintre noriașii săi care se opuneau regimului. Și în ultimele luni lucrurile se agravează. O clipă. Care este problema? În limba cehă nu avem interpretare. Oh, Doamnă vergiat mai beneficiați încă douăzeci de, de 20 30 de secunde. La și treizeci de secunde. Unde eram? Reîncep o frază. Vă rog să fiți îngăduitoare. Deci în ultimele luni spuneam că lucrurile s-au agravat. Raportorul special 1 vorbește despre o încălcare sistematică și generalizată care ar putea constitui crimă împotriva umanității și în momentul ăsta UE dorește să facă din Eritrea un partener în programul său și să-i ofere 46 de milioane de euro și uh, încă alte milioane prin programul ROC pentru uh, pregătirea grănicerilor. Ni se spune că guvernul nu va putea profita direct de fonduri. Să fiu sceptică. Nu ai cum să faci ceva în țara asta fără guvern. Care va fi următoarea etapă? Expulzarea cetățenilor din Eritrea către țara lor de origine? UE nu trebuie să protejeze în continuare astfel de uh, regimuri. Mulțumim. Ultimul autor, autor este acum domnul Adacucon și dau cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Eritrea este una din dictaturile cele mai crude din lume. Președintele Isaias Afwerki a impus reguli de fier cu abuzuri împotriva populației sale. Actele sale crude se înscriu în rândul crimelor împotriva umanității. El a băgat peste 10.000 de persoane în închisoare ca prizonieri politici. Astăzi încercăm să lansăm un apel pentru că două persoane inocente au și ele în plus viața distrusă de către Averchi. Nu trebuie niciodată să ne oprim, să luptăm pentru David Isaac și Abune Antonios. Haideți să ne amintim de curajul lor remarcabil. Trei măsuri sunt cruciale acum. În primul rând, Eritrea trebuie să aibă ajutorul condiționat spre ea. Apoi, ă, trebuie ca aceste apeluri să fie lansate în toate statele membre și ă, cei făptași trebuie să fie um, aduși în judecată pentru crime împotriva umanității. Oamenii din Eritrea merită să trăiască în libertate și noi avem o responsabilitate față de viitorul acestor oameni. Mulțumesc! Vă mulțumesc, spune doamna președinte, iar acum trecem la doi vorbitori un vorbitor și o vorbitoare din partea grupurilor politice, primul domnul Tomas Ștevkovski și are 30 de secunde dânsul. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să spun că situația din Eritrea este foarte gravă de mult timp, în special din cauza situației politice din țară, care în plus nu respectă niciun fel de tratat internațional și nu există uh, o adevărată justiție Uh, nici uh, alegeri democratice, nici uh, stat de drept de altfel. Eritrea este unul din regimurile autoritare cele mai rele din lume și de aceea sunt de acord cu ce s-a spus la nivelul UE și trebuie să adoptăm măsuri foarte contundente. Mulțumesc! Mulțumesc! Chiar ați reușit să vă încadrați în 30 de secunde. Felicitări! Următoarea vorbitoare este din partea S și D. Domnul Ștehovski a vorbit în numele PP, acum doamna Iete Guteland din partea S și D. Un minut fru talman! den här klockan visar den stulna tiden dawit În viața lui David Isaac, timpul practic s-a oprit în loc. De 16 ani în închisoare, îndepărtat de familia sa și de cei dragi. Și Parlamentul European astăzi face presiuni la adresa guvernului din Eritrea pentru a schimba situația. Cerem eliberarea imediată a lui David Isaac și cerem să îi se respecte bunăstarea fizică și integritatea fizică și să ne gândim și la familia lui. Dar cuvintele nu sunt suficiente. Trebuie să trecem la fapte. Trebuie să aflăm informații în legătură cu starea sa de sănătate. Vă arăt aici pe tableta mea 15.000 și ceva de zile de detenție. Deci e timpul exact, în minute și secunde, de când această persoană trece prin acest calvar. I-au furat viața domnului David Isaac. Ar trebui ca asta să se oprească. Vă mulțumesc. Trecem acum la procedura CatchDI. Avem 8 vorbitori pe lista de CatchDI și o să le dau cuvântul un minut la fiecare. Primul, domnul Ierzi Poșpisil, un minut, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să susțin și eu textul pe care o să-l adoptăm astăzi mai târziu la voturi, pentru că vorbim despre Abune Antonius și David Isaac, dar uh, Trebuie spus că, de fapt, nu e vorba numai de ei doi, pentru că aici avem de-a face cu unul din cele mai crude regimuri din lume. E un regim uh, care, de fapt, încalcă toate drepturile omului, drepturi fundamentale, drepturile cetățenilor. De fapt, cetățenii sunt considerați ca niște sclavi care nu au niciun drept și care trebuie să um, facă parte din armată fără nicio limită de timp. Uh, opozi- jurnaliștii din opoziție sunt lichidați, reprezentanții opoziției în general sunt linșați și eu cred că rezoluția pe pe care o adoptăm astăzi ar trebui să ne facă să ne gândim și la felul în care ne uh, acordăm ajutorul financiar către astfel de regimuri și um, guvernul acesta nu va face decât să fure banii, nu vor primi oamenii, poporul nu va vedea nimic din acești bani. Așadar, e foarte important să știm că vorbim despre situația din Eritrea și nu numai despre cei doi prizonieri. Mulțumesc foarte mult. Următoarea vorbitoare la CHTI, doamna Ana Gomes, un minut. Mulțumesc. Jurnalistul David Isaac este unul din uh, miile de jurnaliști uh, despre care nu mai știm nimic. Același lucru se întâmplă și cu patriarhul Abune Antonios, uh, de la care nu mai avem știri. Regimul eritrean de ani de zile supune torturii poporul eritrean de aceea nu e de mirare că aceștia încearcă să fugă din propria lor țară. Iar Uniunea Europeană, în loc să îi ajute pe eritreeni, a negociat un acord pentru a oferi peste 500 uh, de milioane de euro acestei țări. Pot să vă spun că E o adevărată trădare ce a făcut Uniunea Europeană, pentru că acești bani uh, vor fi trimiși fără o condiție prealabilă pentru a avea un stat democratic. Mulțumesc, domnul Maria, sunt minut. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Situația din Eritrea, practic, a scăpat de pe urma oricărui control. Există persecuții politice comise de regim și de asemenea să nu uităm că mm, înregimentarea în armată e de o durată extrem de lungă, deci practic o mare, un mare procent din populație practic riscă să fie înrolată. Și toți acești oameni părăsesc țara pe capete. Violențele sexuale sunt oribile la adresa femeilor în taberele de antrenament, deci întreaga populație practic are de suferit. Impozitul, de asemenea, asupra tuturor uh, oamenilor de 2% e o măsură abuzivă. Patriarhul Abune Antonius și el a fost închis. Uh, din 2007 este în închisoare acest patriarh, deoarece a refuzat să respecte ordinul guvernului. De asemenea, ziaristul David Isaac și el e închisoare de ani de zile. Cerem eliberarea imediată a tuturor deținuților politici. Vă mulțumim. Domnul Sean Kelly, un minut. Uh, <laughs> Mulțumesc, domnule președ... doamnă președinte. Eritrea este una din ultimele țări pe listă în ceea ce privește drepturile omului și din ce în ce mai rău este uh, în fiecare an în această țară. Foarte multe abuzuri și împotriva copiilor se întâmplă și nu e nicio mirare că oamenii fug din țara aceasta. 400.000 de mii de oameni au fugit deja și în ceea ce privește David, pe David Isaac. El a fost uh, kidnapat în 2001 și nici nu știm dacă este în viață. Și chiar dacă este, este responsabilitatea guvernului să spună familiei sale ce se întâmplă cu el. De asemenea, Abune Antonios a fost și el în închisoare din um, 2007 într-un loc necunoscut și nu primește îngrijirea medicală de care are nevoie. Ar trebui de aceea să nu mai dăm niciun ajutor financiar uh, Eritreei, căreia îi dăm 200 de milioane de euro și cred că ar trebui să oprim acest ajutor până când primim un răspuns la aceste întrebări. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Următorul este domnul Doru Claudian Frunzulică. Un minut. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate, domnule comisar, nu se fac îmbunătățiri în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului în Eritrea. Un număr mare de eritreeni, printre care și copii, sunt arestați în mod nejustificat și trăiesc în condiții foarte grele. David Isaac a devenit un adevărat simbol internațional al libertății presei în Eritrea și ar trebui să fie eliberat necondiționat alături de toți prizonierii de conștiință. În plus, uh, patriarhul Abune Antonios ar trebui să fie eliberat. Libertățile uh, fundamentale sunt uh, dreptul tuturor cetățenilor. Și, domnule comisar, după cum știți, în calitate de președinte al grupului de lucru A la Comisia DV, mă opun pentru alocarea de bani în programul indicativ național pentru Eritrea până când nu se eliberează acești prizonieri, uh, patriarhul și până când nu se renunță la acest uh, regim uh, dictatorial care nu este acceptabil pentru noi. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Polcea, cu un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș vrea să vă spun că sunt de acord cu ceea ce au spus antevorbitorii mei în ceea ce privește descrierea situației din Eritrea. Eritrea una e practic cea mai tânără țară din lume, însă în ceea ce privește drepturile omului au loc încălcări masive ale acestora și de aceea propunerea aceasta de rezoluție e importantă pentru ca această asistență financiară oferită Eritreei să fie condiționată. Mi se pare că e foarte negativ să spunem că aceste fonduri ale UE pot avea efecte concrete. Trebuie să ni se răspundă la întrebări și această rezoluție care se referă la aceste două persoane, uh, bineînțeles, atrage atenția asupra suferințelor acestora, însă există mii și mii de alte persoane care suferă de asemenea din cauza abuzurilor acestui regim. Gândiți-vă la zecele de mii de persoane care sunt recrutate în armată pe perioade foarte lungi de timp. Mulțumesc, domnul Jean-Paul Dunanu are cuvântul acum un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Populația eritreană <coughs> trăiește un calvar de prea mult timp. În această țară izolată care și-a obținut independența, de fapt se derulează o dramă politică și umană. David Isaac a devenit un simbol internațional și foarte mulți alți cetățeni, mai ales femei, suferă din cauza că li sunt încălcate drepturile fundamentale și sunt victimele violenței. Nu se poate vorbi de altceva decât de sclavagism pentru ceea ce se întâmplă cu aceste 400.000 de mii de persoane și în timp ce autoritățile locale cer, uh, spun că ele au un serviciu național, dar de fapt sunt în armată pe viață. Ceea ce se întâmplă este că noi acordăm ajutor de 200 de milioane către Eritrea, dar sigur că trebuie să existe o condiționalitate, trebuie să se respecte drepturile omului. Eu cer statelor membre de aceea să primească cetățenii eritreeni care cer azil, care ar trebui altfel, dacă s-ar întoarce la ei în țară, să trăiască un infern. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Ultimul vorbitor la procedura CHDI, domnul Brian Hayes. Un minut. Vice President, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședinte. Vreau și să fac câteva comentarii pe marginea acestei rezoluții. Încălcarea drepturilor omului în Eritrea este o chestiune foarte gravă, însă nu mai gravă decât ce se întâmplă în multe alte țări africane pe care le susținem în continuare. Și cred că este important în acest proiect de rezoluție să transmitem acest mesaj guvernului eritrean. Spre deosebire de alți colegi, eu cred că angajamentul față de Eritrea este în continuare important, pentru că este un, o țară care trece prin adevărate condiții de război și care trebuie să înțeleagă care sunt obligațiile dreptului internațional și ce cer cetățenii europeni. Bănesc că sunt singurul de aici care a, a fost deja în Eritrea în ultimele 12 luni față de ceilalți colegi care nu au fost. Și cred că doar printr-un angajament activ putem schimba cu adevărat politicile de acolo. Doar în felul acesta putem schimba politicile și vreau să se treacă în procesul verbal că fondurile europene care au ajuns în Eritrea au schimbat viața ordinară a eritrenilor. în ceea ce privește electricitatea, Uh, capacități construite la nivelul justiției și alte sisteme guvernamentale și așa mai departe. Cred că este important să rămânem în continuare, să menținem acest angajament și cred că acest lucru este esențial în dezbaterea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Ultimul vorbitor în această dezbatere este domnul Stilianidis. Vă rog, domnule comisar, aveți cuvântul. Madam Chair. Doamnă președinte, dragi colegi, Nu trebuie să aveți nicio îndoială și eu vă împărtășesc frustrările și îngrijorările în legătură cu ce se întâmplă în Eritrea și dacă aș fi fost um, și eu eurodeputat ca înainte, aș fi spus suficient, ajunge. Însă acum mă aflu pe partea cealaltă a acestui hemiciclu și cred că Uniunea Europeană e clar îngrijorată de încălcarea continuă a drepturilor omului în Eritrea și mai ales de cazurile sfinției sale a Bun Antonius și a domnului David Isaac. Suntem îngrijorați de respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, deoarece acestea sunt valorile esențiale ale Uniunii Europene și o prioritate esențială în politica noastră internă și externă. Iar în dialogul nostru politic cu autoritățile din Eritrea se ridică în discuție uh, de fiecare dată această situație. David Isaac a fost arestat uh, în mod arbitrat în septembrie 2001. A fost întemnițat de atunci fără să fie judecat, fără să aibă consiliere juridică și asta reprezintă o încălcare gravă a obligațiilor internaționale din partea Eritrei. Același lucru este valabil și în cazul la altor 10 jurnaliști independenți, cum spuneați și dumneavoastră. Suntem îngrijorați de asemenea și de situația presfinției sale a Bune Antonios, patriarhul Bisericii Ortodoxe din Eritrea, care e și el întemnițat deja la domiciliu într-un loc necunoscut, deși nici el nu a fost practic acuzat oficial de nimic. La cel mai înalt nivel uh, atragem atenția guvernului din Eritrea asupra situației uh, dumnealui, o facem și în cadrul Consiliului ONU pentru drepturile omului. Ce o facem din 2001? Uniunea Europeană în mod constant a cerut eliberarea imediată și necondiționată a tuturor deținuților politici din Eritrea. De asemenea, în mod regulat, le cerem autorităților din Eritrea să ia toate măsurile necesare pentru a-și respecta angajamentele internaționale, inclusiv cele ce țin de libertatea de cult sau libertatea de expresie sau de asociere și conformitate cu rezoluția Consiliului de Securitate ONU cu privire la situația drepturilor omului din uh, Eritrea din iunie anul acesta, Uniunea Europeană uh, menține presiunile la adresa guvernului din Eritrea pentru a îmbunătăți situația pe teren. UE va sprijini implementarea de plină a recomandărilor făcute către Eritrea în cadrul revizuirii periodice a Națiunilor Unite. Uniunea Europeană va face în continuare presiuni pentru ca situația drepturilor omului să se îmbunătățească în această uh, țară și îndemnăm guvernul să elibereze toți prizonierii politici, inclusiv pe domnul David Isaac. Mai mult, Uniunea Europeană va solicita ca toate informațiile legate de Um, locația acestor prizonieri să fie făcute publice, să existe acces la acești deținuți, acces pentru familii sau pentru avocați din motive umanitare. Concomitent, Uniunea Europeană va promova în continuare libertatea de cult și de credință, un drept ce poate fi exercitat de toată lumea peste tot în lume, pe baza principiului universalității, egalității și a non-discriminării. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar, iar acum, în final, am primit șase propuneri de rezoluție. Se închide dezbaterea și votul are loc astăzi la prânz. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi. Un punct uh, în legătură cu regulamentul de procedură, doamnă Vericla? Da, doamnă președinte, aș dori să-i spun domnului comisar că am fost foarte mulți care i-am pus întrebări despre fondurile care sunt alocate de Uniunea Europeană și că nu am primit niciun răspuns în această chestiune. Mi se pare foarte păcat. Domnule comisar, mai aveți vreun răspuns la întrebarea cu privire la finanțarea pentru Eritrea? pe care v-a adresat-o doamna Vergian o dată? Nu sunt gata astăzi să vă răspund la această întrebare. Desigur, înțeleg cererea dumneavoastră și cerința dumneavoastră, dar nu vă pot da un răspuns imediat acum. Aș dori să vă răspund în scris. Vă mulțumesc. Foarte bine, atunci așteptăm răspunsul dumneavoastră în scris. Următoarea dezbatere se referă la Burundi.